Der Präsident. Domnul președinte. Nu scuzați. Declar deschisă ședința întreruptă pe 12 septembrie în Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă rog, chiar de la început, să păstrăm un moment de reculegere